Dzień dobry, witam Państwa. Będziemy powoli zaczynać. Dimineața. Haideți să începem ședința noastră. Cred că majoritatea membrilor sunt prezenți. Începem cu punctul 1, adoptarea ordinii de zi. Din câte înțeleg, se poate considera adoptată. Ședința de astăzi se transmite pe internet și avem interpretare în 16 limbi. Trecem la punctul 3. Dacă nu sunt obiecții, se consideră că procesul reuniunii din 22 și 23 ianuarie este aprobat. Mergem mai departe la vot. Punctul 4. O strategie europeană pentru promovarea culturilor proteice, încurajarea producției de plante proteice și leguminoase în sectorul agricol european. Plantele proteice și leguminoase joacă un rol uh, esențial în agricultura europeană. Ele reprezintă componente de bază ale alimentației pentru animale, care reprezintă baza pentru unul dintre um, sectoarele principale de producție în uh, agricultura europeană, și anume creșterea animalelor. Uh, Raportul de astăzi um, nu este încep sfârșitul, ci mai degrabă începutul unui proces mai lung. Comisia Europeană a, încep, a spus că intenționează să prezinte planul său pentru proteine în Europeană până la, mijloc, la sfârșitul lui 2018 și după aceea vrea să lanseze o serie de alte e, eh, inițiative din nou, 2019 și după aceea. Raportul acesta a contribuit uh, la accelerarea activității Comisiei Europene și Comisia Europeană s-a angajat să țină cont de toate contribuțiile, inclusiv acest raport, iar președinția bulgară, de asemenea, intenționează să includă acest uh, subiect pe agenda reuniunii Consiliului Agrifish care urmează. Raportorul nostru, domnul Denano, ne va prezenta uh, câteva detalii și îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că ați spus uh, ce era important cu privire la acest raport, așa că n-am să uh, dau mai multe detalii. Vreau să le mulțumesc celor care m-au ajutat să îl redactez, sindicatele agricole, cooperativele, exploatatorii, oamenii de știință și aș dori de asemenea să le mulțumesc raportorilor din umbră care mi-au permis să, să fac modificări la acest raport și sper eu să găsesc un echilibru bun între pozițiile diferite și le mulțumesc asistenților de asemenea, cei care au participat și Cred că raportul acesta poate să exprime o idee despre ce, um, ce importantă este um, cultura proteică în Europa și cu acesta nu pot decât să vă mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult. Încă o dată, bun venit tuturor uh, reprezentanților comisiei. Acum trecem la vot sper că putem să începem. Amendamentul 1, domnul Bove, pentru, împotrivă, verificăm. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Mulțumesc. Se respinge. Amendamentul 2 pentru, se adoptă. Compromisul 1, se deschide votul. Închid votul. Se adoptă. Amendamentul 281. Pentru, împotrivă, se respinge. 282. Pentru. Împotri se adoptă. Compromisul 2. Deschid votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 127 pentru, împotrivă, verificăm, se deschide votul. Zamecăm busolul. Închid votul. Amendamentul de compromis 4. Se deschide votul. Compromis 3, sorry. Compromis 3. Ok, otwieram głosowanie. Scuze, s-a deschis votul. La compromisul 3. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis. se adoptă. 33. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 5. Compromisul 5. S-a deschis uh, votul. Verificăm, dacă doriți. La 33 se deschide votul. Se închide votul. Mulțumesc. Era o mică diferență. De aceea a fost bine că am verificat. Compromisul 5. Se deschide votul. Se închide votul. Trecem acum la amendamentul MV5 pentru se adoptă. Trecem la alineatul 3, amendamentul 147 pentru se adoptă. 148. Nu. 152 pentru. Vreți să verificăm? 150, 147. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. este respinsă. Mulțumesc. 152 pentru împotrivă. Bun, o să respinge 147, deci votăm 148 pentru împotrivă. Verificăm. 148. Se, ve se deschide votul. Zamyka głosowanie. S-a închis votul. Respins. 149 pentru. Împotrivă. Verificăm. La 149 s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Cu o diferență mică. Trecem acum la 152 pentru. Împotrivă. Respins. 155 pentru. Împotrivă se respinge. Compromisul 6. S-a deschis votul la compromisul 6. S-a închis votul. Trecem acum la 164, domnul Heusling, pentru, împotrivă. Verificăm. La 164 s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Trecem acum la compromisul 6 7. Compromisul 7 se corectează președintele. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc, adoptă. Trecem la amendamentul 172 pentru, împotrivă, se respinge. 175 pentru, se adoptă. 176 pentru, împotrivă, se respinge. Vreți să verificăm? Bine. 176. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 177 pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 178 pentru. Se adoptă. 180 pentru. Împotrivă. Se respinge. amendamentul 181. Pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 182. Pentru. Se adoptă. 183. Pentru. Nu. Se corectează președintele. Votăm acum compromisul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 193. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 194. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Trecem la amendamentul 205. Pentru, împotrivă, se adoptă, dar putem verifica. S-a deschis votul. Să închizi votul. Este respins, cu o diferență mică. Trecem la compromisul 10. să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 202. Pentru, împotrivă, se respinge. 212 pentru, împotrivă, se respinge. Verificăm la 212. S-a deschis votul la 212. S-a închis votul. Trecem la 215. Pentru, împotrivă, se respinge. 216. Pentru, împotrivă, se adoptă, cred, dar verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 217 pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Trecem acum la compromisul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Trecem acum la amendamentul 224. Domnul Buda, doamna Mancilă, care acum um, prim-ministru, pentru, împotrivă, se respinge. Dar verificăm totuși. S-a deschis votul. S-a închis votul. Trecem, să respingem. Trecem la compromisul 13, să deschizi votul. Să închizi votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 233 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 14. Să deschizi votul. S-a închis votul. Trecem la amendamentul 235. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 15. Să deschizi votul. S-a închis votul. Trecem la amendamentul două patruzeci și șapte. Nu, treizeci doi envy. Pentru împotrivă se respinge. Compromisul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 247. Pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 248. Pentru, împotrivă, se respinge. 249. Pentru, împotrivă, se respinge. 250. Pentru, împotrivă, se respinge. 252 pentru, împotrivă, se respinge. 253 pentru, se adoptă. 255 pentru, se adoptă. 256 pentru, împotrivă, se respinge. MV34 pentru, se adoptă. 258. Pen 59. Pentru. Se adoptă. Compromisul 16. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Trecem la compromisul 17. S-a deschis votul. Se adoptă. Trecem acum la compromisul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Trecem la amendamentul 285. Pentru se adoptă. 29 MV pentru împotrivă verificăm. MV 29 să deschizi votul. MV 29 S-a închis votul. Nu multă lume a ridicat mâna. Asta este. Am verificat. La 289 trecem acum. Pentru. Se adoptă. 336. Nu. Nu. Trecem la amendamentul 18A pentru, se adoptă. Compromisul 19, s-a deschis votul. Mulțumesc, s-a închis votul. Trecem la amendamentul 297 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 298 pentru. Se adoptă. Amendamentul 300 pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 309. Pentru. Împotrivă. Verificăm. La amendamentul 309 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 312 pentru, împotrivă. Verificăm, s-a deschis votul la 312. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 326. Pentru împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. 326. S-a închis votul. Se adoptă. 337 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem acum la amendamentul Caputul de la Pentru se adoptă. Amendamentul 29 de Nano Andrei. pentru a nu, se corectează domnul președinte. Trecem la compromis 22. S-a deschis votul. La amendamentul de compromis 22. S-a închis votul. Acum trecem la amendamentul 11 pentru împotrivă respins. 12 pentru adoptat. 13 pentru Adoptat. 14 pentru. Adoptat. 16 pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. La poprawkę 16 pana posła Hauslinga. Amendamentul 16 al domnului Heusling. S-a închis votul. Respins. 4 pentru, adoptat. 6 pentru, adoptat. 22 pentru. 22 cine pentru. Împotrivă. Verificăm pentru că multă lume nu a votat. S-a deschis votul pentru amendamentul 22. 22A, precizează domnul președinte, își cere scuze că nu a precizat, 22A. S-a deschis votul, s-a închis votul, e adoptat. Trecem acum la amendamentul 20 pentru Potrivă. Respins. 21 pentru. Adoptat. 22 pentru. Împotrivă. Respins. Compromis 23 pentru. S-a deschis votul. S-a deschis votul la amendamentul de compromis 23. S-a închis votul. Adoptat. Trecem acum la 28. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Amendamentul 28. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Trecem la 42. Pentru. Împotrivă. Respins. 43. Pentru. Adoptat. 46 pentru. Împotrivă, respins. Compromis 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Trecem la compromis 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Trecem la 54 pentru, împotrivă, respins. Compromis. Vreți să verificăm? Nu. Compromis 28. S-a deschis votul. Vreți să verificăm? Putem face acest lucru. Revenim, așadar ne întoarcem la amendamentul 54 și verificăm. S-a deschis votul. 54. S-a deschis votul. S-a închis votul. Într-adevăr, e respins, dar cu o marjă foarte mică. Trecem la compromis 28. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Trecem la compromis 30. Să deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 81 pentru. Potrivă. Respins. 84 pentru. Adoptat. Trecem acum la 86 pentru pentru 86, a adoptat. 87 pentru, a adoptat. Compromis 32, s-a deschis votul. Compromis 32 așadar, s-a închis votul, adoptat. Trecem la 88 pentru, adoptat. Acum amendamentul 110 pentru, împotrivă, respins. 92 pentru, adoptat. Compromis 33, s-a deschis votul. S-a închis votul. Trecem acum, e adoptat, trecem la 99 pentru, adoptat, 101 pentru, adoptat, compromis 34, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 106. Pe două părți, prima parte. Pentru. Împotrivă. Respins. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Respins. 107. Pentru. Împotrivă. Respins. 108. Pentru. Împotrivă. Respins. 109. Pentru. Adoptat. 112. Pentru. Împotrivă. Respins. 115. Pentru. Împotrivă. Respins. O 114 se regăsește la compromisul 27. Iată ce îmi spune secretariatul. Putem trece Oh, pare rău că nu pe lista de vot se regăsește amendamentul de compromis. Se regăsește la compromisul 27, cum am spus. Trecem acum la votul um, asupra întregii propuneri de rezoluție, așa cum a fost ea modificată. Încă o dată, 115 pentru, împotrivă, respins. Trecem așadar la votul final asupra textului în totalitatea sa, așa cum a fost modificat, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Vă felicit, domnule Dânano, aveți cuvântul. Vă rog, uh, meritați aceste aplauze. Domnule Denano, nu doriți să luați cuvântul? Domnul Denano, doream doar să mulțumesc tuturor colegilor pentru sprijinul lor. Să sper că și votul uh, se va bucura, votul din plen se va bucura de același rezultat și sperăm că Parlamentul își va face glasul auzit, răspicat în uh, negocierile cu Consiliul. Mulțumesc! Mulțumesc, vă mulțumesc dumneavoastră, mulțumesc raportorilor din umbră, mulțumesc tuturor colaboratorilor, încă o dată vă felicităm. Acum putem trece la punctul 5. Vom face o mică pauză, câteva minute.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 Przechodzimy do punktu kolejnego. Trecem acum la punctul 5. Le urez bun venit invitațiilor noștri de la DigiSante. Aceștia ne vor prezenta un raport referitor la impactul internațional al bunăstării animalelor asupra activităților și competitivității Uniunii producătorilor din Uniunea Europeană într-o lume globalizată. S-a făcut o solicitare pentru a primi o prezentare din partea Comisiei în, asupra unui raport publicat recent asupra acestui subiect. După cum spuneam, impactul uh, bunăstării animalelor asupra activităților internaționale și competitivității producătorilor europeni, crescătorilor europeni de animale într-o lume globalizată este un uh, sector important. După cum bine știm, Uniunea Europeană s-a aflat întotdeauna în avangardă când vine vorba de abordarea provocărilor presupuse de bunăstarea animalelor este însă evident că, pentru că acest model să poată continua, el trebuie să fie răspândit la nivel internațional. Unele practici ale Uniunii Europene în acest domeniu trebuie să fie preluate și aplicate și în celelalte țări. Opinia publică trebuie sensibilizată în acest sens, trebuie să exercităm un fel de presiune asupra partenerilor noștri străini. Trebuie să sensibilizăm oamenii, opinia publică și mai ales consumatorii. Trebuie să îmbunătățim bunăstarea animalelor peste tot pe glob pentru ca uh, aceleași reguli să se aplice atât actorilor europeni cât și actorilor din uh, țările terțe. Avem o reprezentantă a Digisante care firește abordează și aspectele legate de competitivitate. Doamnelor, uh, vă rog, cine, care dintre dumneavoastră ia cuvântul înainte, vă invit. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, stimați membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor. Dați-mi voie să încep mulțumindu-vă pentru invitația de a prezenta acest raport. În 2012, Strategia Uniunii Europene pentru bunăstarea și protejarea animalelor a fost adoptată. Strategia includea 12 măsuri, iar acest raport se numără printre măsurile respective. Raportul actual s-a bazat pe un studiu de pregătire referitor la impactul bunăstării animalelor asupra activităților internaționale. Promovarea bunăstării animale la nivel global este una din prioritățile Comisiei în sectorul bunăstării animalelor. Obiectivul nostru general este de a promova standarde înalte de bunăstare animale care să reflecte modelul și principiile UE. După cum am uh, precizat în introducere, Uniunea Europeană s-a aflat întotdeauna în avangarda elaborării unui model legislativ solid, care acum a fost preluat de multe alte țări. Cu toate acestea avem competențe limitate în țările care nu fac parte din UE. Iată de ce este important să colaborăm îndeaproape, să creăm parteneriate solide, să avem un mandat global și uh, să avem uh, obiective partajate și să luăm măsuri de complementare. Puteți vedea pe acest diapozitiv principalele măsuri pe care le aplicăm, organizăm conferințe, instruiri, consolidarea capacității. Am să revin însă ulterior la aceste aspecte. Raportul se concentrează pe revizuirea principalelor activități aplicate de comisie cu sprijinul statelor membre. Obiectivul uh, numărul 1 este evaluarea rezultatelor uh, promovării standardelor globale de bunăstare animală și, în al doilea rând, analizarea felului în care promovarea acestor standarde a asigurat uh, un cadru echitabil între Uniunea Europeană și operatorii din afara Uniunii. Activitățile noastre se desfășoară atât în bilateral cât și la nivel multilateral. La nivel multilateral urmărim să stabilim și să uh, Uh, promovăm standardele internaționale promovate de Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor, OIE. Comisia împreună cu statele membre contribuie în mod activ la procesul de stabilire a standardelor, astfel încât standardele noastre să fie cât se poate de mult respectate. Oferim expertiză tehnică în acest sens și participăm la grupurile relevante. Comisia a pus accentul în mod deosebit pe promovarea și sprijinul uh, punerii în aplicare a standardelor OIE în țările din afara Uniunii Europene. Am oferit sprijin la nivel tehnic și am finanțat numeroase activități ale OIE. De altfel, ne-am majorat bugetul alocat bunăstării animale în cadrul OIE. Standardele OIE sunt folosite pentru a ajunge la o înțelegere cu țările care nu fac parte din UE. După cum uh, puteți constata, promovăm aceste standarde la nivel global prin uh, activități de consolidare a capacității cu diferite instrumente, de pildă, o mai bună instruire pentru o hrană mai sănătoasă sau um, sprijinul tehnic pentru schimb de informații, FAO și așa mai departe. Care sunt principalele contribuții? Îmi face plăcere să spun că avem la ora actuală 14 standarde internaționale pentru bunăstarea animalelor. Comisia urmărește îndeaproape aproape punerea în aplicare a strategiilor OIE și am oferit finanțare în plus, dincolo de promovarea și sprijinirea acestor standarde. Iar pentru prima dată OIE a adoptat o strategie globală pentru bunăstarea animalelor, care a fost sprijinită solid de Uniunea Europeană și cu siguranță va întări cooperarea și parteneriatele internaționale. Comisia este unul din principalii donatori pentru OIE, iar numeroase activități și inițiative au fost finanțate, precum uh, platforma bunăstării animalelor pentru din Europa. Este o platformă importantă pentru că acoperă acele puncte unde nu avem competențe directă. Bunăstarea animalelor este promovată drept uh, un bun public și, despre component, și mm, drept o componentă esențială pentru o producție stabilă. Acum, la nivel bilateral, obiectivele noastre sunt, în primul rând, să asigurăm că bunăstarea animalelor se include în toate acordurile care sunt în curs de negociere cu țări din afara Uniunii Europene și în implementarea dispozițiilor din acordurile deja semnate în forurile de cooperare sau aranjamentele deja încheiate. Puteți vedea pe diapozitive exemple privind țările cu care ne aflăm deja în etapa de implementare. The bilateral level... Pe plan bilateral, obiectivele principale sunt de sensibilizare și stabili o înțelegere comună privind bunăstarea animalelor, să facem schimb de cunoștințe tehnice, solicitat tot mai mult de țări din afara UE, să oferim sprijin de elaborare și implementare a legislației ca bază, având standardele UE sau OIE și, de asemenea, prin activități bilaterale să discutăm subiecte care au un impact asupra comerțului. Avem și activități foarte intense legate de proiecte de cercetare, asistență tehnică și edificare de capacitate vedeți principalele activități în perioada 2004-2015 și vă dați seama ce eforturi am făcut pentru a promova bunăstarea animalelor pe plan global. O altă parte importantă a acestui studiu s-a legat de impactul asupra competitivității. După cum am spus la începutul prezentării, acest raport se bazează pe un studiu în ce privește partea cu competitivitatea, aș vrea să menționez că au fost uh, <clears throat> avut în vedere un număr limitat de răspunsuri la închetă. Din păcate, au fost mai puține răspunsuri decât am fi dorit. Iată de ce trebuie să privim aceste rezultate ținând cont de context. În esență, studiul a evaluat competitivitatea sectorului din UE influențată de standarde de bunăstare animalelor, ca și impactul conformității cu standardele acestea pe patru dimensiuni cheie ale competitivității. Mai întâi, în legătură cu um, productivitatea și competitivitatea costurilor, studiul a arătat o diferență de percepție între agenți economici din și din afara UE. Pentru cei din UE, legislația de bunăstare animalelor e un dezavantaj semnificativ, în timp ce percepția pentru cei din afara UE era contrară. Cu toate acestea, ambele categorii de operatori au fost de acord cu la impactul pozitiv al respectării, al conformității în ce privește productivitatea. E important să subliniem că avantajele de costuri din țările din afara UE erau legate de costul cu mun- forța de muncă, furajele, disponibilitatea resurse naturale, dar nu și în ce privește standardele de bunăstare animalelor. Studiul a arătat clar că și ceilalți factori sunt importanți, dacă nu chiar preponderanți. În ce privește accesul pe piață, studiul a arătat că respectarea legislației și standardele bunăstării animalelor au un impact favorabil asupra accesului la piața UE pentru agenți economici din și din afara UE, dar și pentru piețe din afara UE, pentru cei din afara UE. Ceea ce mi se pare un rezultat foarte interesant în această privință. În legătură cu distorsiuni comerciale, n-au fost dovezi scoate în evidență de studiu iar pentru capacitatea de inovare nu a fost posibil să cuantificăm importanța economică pieței de produse prietenoase pentru bunăstarea animalelor. Erau mulți factori și, din păcate, n-am putut să facem o valoare cantitativă. Acum o să trec la concluziile care sunt uh, cele mai relevante pentru dumneavoastră, mai întâi că noi avem o abordare de cooperare pentru a promova bunăstarea animalelor pe scena internațională. Activitățile acestea reprezintă o investiție pe termen de lungat, după cum știți. Sunt trei pași principali, sensibilizarea fundamentală, edificarea de capacitate și finanțarea. După cum știți foarte bine, Comisia a alocat resurse semnificative pentru a atinge aceste obiective. Comisia Europeană împreună cu statele membre au jucat un rol proeminent și decisiv pentru o sensibilizare globală privind bunăstarea uh, animalelor cu rezultate semnificative atinse. Comisia Europeană s-a angajat față de valorile legate de comerțul internațional în um, comerț pentru toți, strategia respectivă, Uniunea Europeană, standardele sale de bunăstare animalelor au un efect far și sunt o sursă de inspirație pentru inițiativa voluntară ale industriei. Am reușit să includem uh, bunăstarea animalelor în dialogul cu multe state din afara UE pe plan multilateral, activitățile efectuate cu organizații internaționale au promovat clar modelul european de bunăstare animalelor într-un mare număr de state nemembre ale UE. Am jucat un rol uh, esențial și în promovarea și sprijinirea activităților OIE, fiind un contribuitor major la standardele OIE, la procesul de stabilire a acestora și cu un rol proactiv în încurajarea participării active din partea mai multor țări din afara mea. Comisia a jucat un rol cheie și în implementarea standardelor UE în țări din afara UE, în special ne-am concentrat eforturile pe bunăstarea animalelor la sacrificare și pe durata transportului. În legătură cu cooperarea bilaterală, am îmbunătățit condițiile de bunăstare animalelor la animalele de fermă în unele țări din afara UE ceea ce a facilitat implementarea cerințelor de import în ce privește standardele bunăstării animalelor la sacrificare. Și, în fine, activitățile de cercetare, formare și ridicare de capacitate um, au uh, avut un public de mii de profesioniști, ceea ce a mărit substanțial cunoștințele și abilitățile de bunăstare animală au sprijinit implementarea de politici și standarde în țările beneficiare. Standardele bunăstării animalelor au un impact limitat uh, general asupra competitivității producătorilor UE pe piețele mondiale. Costurile generale de conformare cu standardele de bunăstare animalelor rămân foarte mici în comparație cu alte costuri de producție care afectează competitivitatea globală și influențează modelele de comerț mondial și ultima concluzie, că promovarea globală de standardele Uniunii în ce privește bunăstarea animalelor contribuie la obiectivul pe termen îndelungat de îmbunătățirea bunăstării animalelor pe plan mondial și de a reduce practicile comerciale neloiale. E și o șansă de a valorifica mai bine plus valoarea de piața produselor obținute cu respectarea acestor standarde. Sper că a fost o prezentare interesantă și vă stăm la dispoziție dacă aveți întrebări. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc. Dragi colegi, Nu vreau să limitez timpul de intervenție, dar v-aș încuraja să puneți întrebări. Începem cu doamna Erans Garcia. Bună ziua! Mulțumesc foarte mult! Bună ziua! Eu nu sunt neapărat de acord cu ce ni s-a spus. Eu cred că analiza pe care ați făcut-o este cumva simplistă. Adică nu există o concurență între ce ne spuneți și ce ne spun producătorii aceștia ne spun că costurile bunăstării animalelor și competitivitatea produselor noastre pe piețele internaționale sunt um, la niveluri mai scăzute. Dar abordarea este simplistă pentru că nu e vorba doar de costurile legate de bunăstarea animalelor, ci și de alte norme care implică costuri, cum ar fi securitatea alimentară sau respectarea mediului înconjurător, pe care le implementăm și e foarte bine dar dacă le punem la oaltă, nu mai suntem competitivi. Este un lucru clar deja, pentru că avem probleme să ne scoatem um, produsele când trebuie să concurăm cu state terțe uh, și, în plus, importăm de la acestea. Dar dacă avem niște norme foarte stricte, care sunt, uh, se referă nu numai de exploatații, dar și de transportul, de sacrificarea animalelor, și avem și norme um, specifice pentru anumite sectoare, cum ar fi uh, găinile care depun ouă și um, aceste uh, cuști în care trebuie să stea. Sunt tot felul de exemple de acest fel. Dar am vrea să ne punem în aplicare bine normele existente înainte să venim cu altele nouă. Problema este că normele din prezent nu sunt implementate în mod omogen și corect în toate statele Uniunii Europene sau în toate regiunile. Nu ne trebuie mai multe norme, ci trebuie să le aplicăm pe cele pe care le avem bine și uh, în, în uh, relația cu statele terțe trebuie să ne asigurăm că, de exemplu, statele care ne trimit animale care vin din uh, grajurile lor s-au conformat cu aceleași norme, ca să fie reciprocitate, pentru că noi nu avem instrumente să ne asigurăm că există această reciprocitate așa cum se cere în tratatele internaționale. Dacă vrem să facem uh, eforte să, eforturi să inventăm norme noi, atunci să inventăm un uh, instrument în acest uh, scop. Statele terțe să adapteze producția la no normele noastre, care sunt cele mai exigente. Mulțumesc! Bardzo dziękuję. Prosił... Mulțumesc. Un minut și jumătate, doamna Șere. Mulțumesc, domnule președinte mă raliez la ce a spus uh, antevorbitoare. Eu sunt favorabil la bunăstarea animalelor, vin din uh, Olanda, 50 de cenți în plus uh, la kilogramul de carne decât în alte țări din Europa. Nu avem egalitate în condițiile de concurență și se pare că tot ce se face nu e niciodată bine făcut. În materie de transport sunt experiențe extreme în Olanda, dar tot timpul se vorbește de faptul că sectorul transportului joacă un rol aparte. Cred că trebuie să punem cu adevărat accentul pe cei care respectă regulile jocului și care ar trebui să fie audați. Când ne gândim la situația din Europa, constatăm că dacă impunem noi cerințe și mai severe, ne vom confrunta cu diverse alte dificultăți legate de producția de carne în altă parte. Sunt de acord cu spiritul celor care s-au spus, dar din păcate nu se face nicio trimitere aici la atitudinea și comportamentul producătorilor, a crescătorilor. Mi se pare regretabil dacă vrem să punem accentul pe caracterul pozitiv al producției noastre. Doamna Aguilera. Gracias, señor presidente. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru um, prezentare, de asemenea, eu aș avea o întrebare. Mi s-a părut că acest raport este interesant. Am o întrebare. În concluzii, spuneți că regulile privind bunăstarea animalelor au un efect limitat asupra competitivității, dar aș vrea să știu cum ați evaluat efectul asupra competitivității producătorilor europeni. Cum ați evaluat-o? Ați făcut uh, un, uh, un sondaj destul de limitat. Eu aș vrea să știu dacă au fost și alți uh, parametri pe care să ni explicați. Apoi, ce criterii de includere în tratatele comerciale internaționale vedeți? Pentru că, din câte am văzut, în unele s-au făcut mai multe progrese, în altele mai puțin, în altele nici măcar nu se face mențiune. De exemplu, tratatele cu statele africane, cu Africa de Sud sau cu cele din nordul Africii, nu se face nicio trimitere la normele acestea, la includerea lor. Deci vreau să știu care sunt criteriile de includere, pentru că situația este diferită de la un tratat la altul. Apoi, în ceea ce privește organizațiile internaționale, includerea normei acolo, un lucru foarte bun, bineînțeles, la FAO, la OIE. Dumneavoastră ați spus că mai ales partea de sacrificare și transport, dar nu și, de ce nu și utilizarea antibioticelor? Vă gândiți să evaluați acest lucru pentru că e foarte important în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grazie, grazie. Domnul Caputo, mulțumesc, domnule președinte. Mă realiz la ce s-a spus. În materie de legislație. Noi suntem bine în Uniunea Europeană, dar e adevărat că acest model de bunăstare animală n-am reușit să-l impunem pe planetă. Relațiunile, normele din Uniunea Europeană. Indiferent de normele în materie de sacrificare, normele din Uniunea Europeană. Da, se pare că nu funcționează interpretarea spre engleză. Scuzione delle norme în materie de macellazione. Indiferent de regulile legate de sacrificare, regulile UE privind bunăstarea animalelor, se referă la întreaga Uniune, dar nu și la produsele de import. S-au făcut unele îmbunătățiri în ultimii ani. Prima strategie globală legată de bunăstarea animalelor la OIE și totuși producătorii europeni consideră în continuare că legislația privind bunăstarea animalelor îi pune într-o situație dezavantajoasă atât în Europeană cât și în afară ei. Ne-ați prezentat un studiu care se referă la două exemple de denaturare a concurenței legate de diferențe între legislația privind bunăstarea animalelor aplicate în Uniunea Europeană și cea din statele terțe. Aceste denaturări se referă la ouă produse bazate pe ouă și exporturi de carne de vită sau de animale vii. În ce privește carnea de vită, mă refer la testele microbiologice care au fost restabilite s-au confiscat cantități de carne din Brazilia pentru că nu respectau normele sanitare. Uniunea Europeană era vorba de o falsificare. Erau certificate de export falsificate. Aș vrea să știu dacă Comisia are intenția de a îmbunătăți și extinde domeniul de aplicare al acestor audituri și de a face publice toate informațiile privind carnea de vită din Brazilia, ținând cont și de acordul UE-Mercosur care e în curs de negociere și ne spune, doamnă, că ați prevăzut o aplicare, o implementare. Puteți să ne spuneți ceva mai concret? Mulțumesc, doamna Hazelkamp. Mulțumesc, domnule președinte. E întotdeauna interesant de auzit de la Comisia Europeană că e importantă bunăstarea animalelor. Nu știu dacă e foarte clar, pentru că vorbim mult, dar facem destul de puțin. Nu e nimic precis uh, din acest raport. Evident că Uniunea Europeană a făcut progrese privind bunăstarea animalelor. Sunt diverse dispoziții obligatorii <clears throat> încă din anii 90. Ambițiile de la Bruxelles cu 27 de state membre de a aplica reguli precise, aceste ambiții au fost reduse și cred că nu se mai pune neapărat accentul pe bunăstarea animalelor, pentru animalele vii. Se vorbește de reguli de bunăstare și nu înțeleg cum ar putea acestea să îmbunătățească situația pe plan mondial, nefiind niciun acord cu caracter obligatoriu privind bunăstarea animalelor pe plan internațional. Putem da exemplul de asociere cu Ucraina. Piața e deschisă pentru diverse produse din Ucraina. Și exemplul cel mai frapant din acest liber schimb care arată că aceste animale vii sunt transportate în condiții deplorabile înainte de a ajunge la frontierele UE se aplică diverse condiții, îmi spune Comisia, pentru transportul în state care nu sunt membre, dar Curtea de Justiție a declarat de mai multe ori că bunăstarea animalelor nu se oprește la frontierele UE și că transportatorii care vin din întreaga Europa trebuie să respecte regulile atât în Europa cât și în afara ei. Și vreau să știu cum aveți intenția să aplicați această directivă privind bunăstarea animalelor pe durata transportului în Uniune și în afara ei. Mulțumesc. Oui, merci, monsieur président. Următorul vorbitor, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru raport și pentru prezentare și pentru rolul pe care îl joacă Comisia și OIE. Câteva aspecte și pe mine m-ar interesa să aprofundați raportul între impactul standardelor și competitivitatea. Euh, euh, Această economie financiarizată, să vedem cum evoluează lucrurile și chestiunea modelului agricol, e adevărat că partea economică e esențială. Și toată problema cu antibioticele în marile ferme. Și aș vrea să mă focalizez cu întrebarea. Vă veți ocupa de evoluția comportamentului consumatorilor. În prezent e o tendință tot mai pregnantă în consumul acesta, mai ales în rândul uh, vegetarienilor. Avem producția, dar există și consumatorul la capătul lanțului alimentar. Trebuie să vedem ce se întâmplă. Iată esența întrebării pe care vreau să vă adresez. Eu, pan să o Mulțumesc, domnul Loazo. Mulțumesc, domnule președinte. Când vorbim de bunăstare animalelor, cred că trebuie să fim pragmatici. Prima măsură de aplicat, anticipând costurile suplimentare, e etichetarea, o etichetare specifică care să garanteze pentru consumator că uh, Ferma respectă și da, majoritatea consumatorilor țin la bunăstarea animalelor. Sunt exigenți privind calitatea produselor, originea lor și sunt gata să plătească mai scump o mai bună trasabilitate și practici de creștere care respectă normele. Acestea ne afectează pe toți oameni politici și să existe ferme care respectă. Nouă ne revine sarcina de a apăra standarde de negocieri comerciale, cum ar fi cele cu Mercosurul. Mă refer și la pragmatism cum putem face o povară și mai mare legislativă asupra crescătorilor? E suficient să ne gândim la probleme existente, cum ar fi transportul animalelor și în materie de bunăstare animalelor sunt lucruri de prevăzut și apoi, desigur, sacrificarea de tip halal, la care doamna vorbitor nu s-a referit deloc și care afectează foarte mult negativ bunăstarea animalelor. Această sacrificare rituală deci v-aș ruga să vă referiți și la asta. Vă mulțumesc. Domnul Agniu acum. Mulțumesc. Partea interesantă a acestui raport a fost că a afirmat că chiar dacă țările terțe respectă standarde de bunăstare, sunt mai competitive pentru că au forță de muncă mai ieftină și furajă mai ieftină. Deci, nu putem să le ținem în afară din cauza problemelor de bunăstare animală, pentru că sunt probleme nu e vis-a-vis de țările terțe. Înțeleg că sunt cinci uh, avertismente venite împotriva a patru țări europene legate de depozitare. Întâi trebuie să faci ordine în o proprie înainte de a critica pe alții. Au fost discuții greșite care au dus pe fermiere într-un simț greșit uh, de siguranță cu încălzirea globală, dar acum vedeți că, de fapt, încălzirea globală se traduce printr-o iarnă de plină luna martie. Unii au crescut toate tâmpenile cu vremea mai blândă de care o să beneficieze. Și apoi, desigur, că avem și s-a menționat aceste sacrificări religioase, o populație tot mai mare care vrea această sacrificare rituală nesupravegheată, și importăm din țări care nu fac astfel de lucruri. Deci uitați-vă în ograda proprie înainte de a le cere altora să facă asta. Mulțumesc. Pan poseł Colombier. Domnul Colombie. Oui, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că toată lumea este în favoarea bunăstării animalelor, dar nu ne-ați dat o măsură exactă a costurilor de aplicare a normelor pe care le doriți. Important e să facem uh, distinția între statele Uniunii Europene și celelalte din afară, adică Brazilia, de exemplu, în uh, cadrul uh, acordurilor cu Mercosur. În ce măsură Uniunea Europeană face anchete cu privire la sprijinul pe care îl au aceste asociații care fac rău uh, crescătorilor și mai ales modul în care sunt finanțate. Concurenții din America și din Brazilia au loturi de furaje mult mai slabe și rezultate de bunăstare animalelor mult mai scăzute. Acestea nu sunt denunțate, deși carnea lor este importată în Europeană. Europeană. Vă mulțumesc! Poseł Hausling. Domnul Häusling. Pan poseł Hausling. Ja, liebe Kommission, Sie haben ja ein, ein sehr positives... Mulțumesc. Mulțumesc Comisiei. n ați descris un tablou foarte pozitiv al eforturilor pe care le face Comisia. Dar dacă aceasta nu se poate asigura nici măcar că avem aceleași standarde în Europa, atunci cum să ne poziționăm? Uh, de ce sunt atât de multe autorizații de derogări, de exceptări? Trebuie să avem totuși un teren echitabil de concurență în Europa, în primul rând, adică în primul rând să ne ocupăm noi de aplicarea legislației noastre privind protecția animalelor și apoi cum rămâne cu monitorizarea în statele membre, mai ales pe partea de transport al animalelor. Avem niveluri de controle foarte diferite și rezultate foarte diferite ale acestora. Deci poate că ar fi mai urgent să facem o standardizare a procedurilor de monitorizare pentru că sunt lacune mari care trebuie să fie îndepărtate și multă lume a spus că um, dacă vrem să fim uh, în avancardă, trebuie să uh, ne soluționăm uh, situația la noi, după care să vorbim despre dimensiunea externă. Dar nu prea văd că uh, Uniunea Europeană ar insista asupra aplicării propriilor sale, eh, propriilor sale standarde în alte părți. De exemplu, în eh, state de unde importă și unde standardele sunt mult mai scăzute decât cele din Uniunea Europeană poate că ar trebui să le spuneți, uh, uh, să le spunem uh, comercianților în că standardele nu sunt egale. Cred că ne-ați făcut un tablou mult prea optimist. Vă rog să fiți un pic mai critici, să încercăm și noi să ne promovăm mai mult standardele. O altă întrebare, de ce nu avem statistici clare pentru creșterea iepurilor? Și aici există lacune majore în legislație. Mulțumesc. Uh, trec peste prima parte a declarației mele, spune domnul Weitz. Domnul Heusling deja a scos în evidență elemente importante. Pot să-mi închipui foarte bine că producătorii europeni uh, nu suferă dezavantaje pe piața globală, ci suferă, ba, se bucură de avantaje din cauza uh, standardelor înalte în Europa. Cum le explicați însă producătorilor din Europa că trebuie să intre pe aceeași piață în concurență cu producători de pile din Ucraina de produse Uh, pe bază de ouă și producători de ouă, producători așadar care nu respectă standardele europene, chiar dacă acestea se pot uh, îmbunătăți. Cum le explicați agricultorilor noștri acest lucru și ce faceți pentru a, ca importurile, de pildă de produse lactate de ouă și de carne, să se alineze la standardele aplicate pe piața europeană, pentru că în caz contrar nu avem nicio șansă. Domnul Iar, domnul Iar, vă rog. Îmi cer scuze, am fost... Uh, m-am cam uh, pierdut cu discursul vorbitorului de dinainte, pentru că are completă dreptate. Da, Comisia spune că se ocupă de standardele la nivel global. Ar fi bine dacă am avea un standard de aur și dacă toată lumea ar avea aceleași reguli, aceleași standarde, n-am avea nicio problemă, iar Comisia nu ar mai avea niciun motiv să lupte pentru standarde globale. Însă lumea e altfel, avem standarde diferite. Uh, nu vreau să intru în dezbatere referitor la care sunt mai bune sau care mai puțin bune. Sunt diferite și generează costuri diferite și distorsiunea pieței și avem mai multe probleme, unele au fost deja amintite. Poate am să simplific un pic situația, însă pe noi ne deranjează două lucruri. În primul rând, când exportăm în țări terțe, când exportăm, cred eu că noi, ca Uniunea Europeană, avem răspundere până la produsul final, prelucrare până la produsul final. Și cum ne ridicăm la această uh, la înălțimea acestei răspunderi, de pildă ca uh, acele vite care sunt transportate până în Turcia, de pildă sunt transportate respectând acele standarde care se aplică și în Uniunea Europeană. Acum, în al doilea rând, când vine vorba de importuri, cum a spus și antevorbitorul, știu că în ceea ce privește standardele tehnice, suntem cu mult înainte uh, dacă trebuie să-i se aplice o anumită etichetă, de pildă eticheta albastră, nu există compromisuri, um, mai ales când vine vorba de um, bunăstarea animală. Aici nu mai există aceleași standarde uniforme, lucru care supără agricultorii noștri. Trebuie să ne asigurăm că bunurile importante se, importate îmi cer scuze, se ridică la aceleași standarde și nu aplicăm standarde diferite. Și uh, o propoziție suplimentară. Da, am spus că factorul uh, costuri nu joacă un rol atât de important, dar de multe ori, până și cel mai mic dezavantaj uh, ar putea să anuleze câștigul întreg al unui agregător. Domnul Buda, da, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Sigur că și eu am rezerve asupra unor chestiuni reținute în acest uh, raport, uh, mai ales acolo unde se vorbește despre condițiile climatice care pot influența producția de uh, zona uh, porcilor și a păsărilor, pentru că aceste animale se cresc în complexe unde uh, tot este foarte bine controlat, deci nu are nicio de importanță condițiile climatice. Mă interesează foarte mult chestiunea legată de competitivitate dacă Comisia nu va înțelege că prin coborârea standardelor de calitate uh, și de bunăstare în ceea ce înseamnă produsele pe care le importă în Uniunea Europeană, se creează o concurență profund neloială față de toți uh, fermierii din Uniunea uh, Europeană și pe care o să-i ducă în faliment într-un final. Deci lasă în vedere, prețul de cost pe care îl are um, un fermier din țările din Mercosur, de exemplu, comparativ cu prețul de cost pe care îl are un fermier din Uniunea Europeană. Faptul că nu avem același standard de, de calitate și de bunăstare și permitem intrarea pe piața Uniunii Europene a unor contingente cu nemiluita și nemăsurate da? Uh, în, uh, în piață, atunci creăm această concurență neloială și până la urmă vom duce la falimentul acestor fermieri pe care, pe de altă parte, noi spunem că îi sprijinim. Și sigur că nu putem să negăm faptul că sunt forme de sprijin serioase pentru fermierii din Uniunea Europeană, Însă dacă nu avem această chestiune, uh, dacă nu avem o viziune de ansamblu, repet, o să avem probleme. Aș vrea să vă întreb dacă la aceste standarde de bunăstare ați avut în vedere și consumul de furaje medicamentate și de uh, antibiotice uh, pe care, mă rog, le au fermierii din uh, uh țările din afara Uniunii Europene, comparativ cu ceilalți din Uniunea Europeană. Pentru că aici, în Uniunea Europeană, uh, chestiunile sunt foarte bine reglementate și foarte strict și atent supra, uh, supravegheate. Mulțumesc! Thank you very much. Um, I think you've given us... Mulțumesc foarte mult. Cred că ne-ați făcut uh, o analiză um, asupra perspectivele internaționale a bunăstării animalelor. Este vorba despre uh, soft power, cumva, o putere uh, de influență culturală mai mult. Vorbiți despre această imagine a farului, dar nu vorbiți despre ceea ce se poate face la nivel mai concret, pentru că aici avem problema comerțul, iar rolul um, bunăstării animalelor în comerț este foarte opac. Și mă refer acum la ce spunea, de exemplu, doamna Aguilera mai devreme. Nu prea știm exact um, cu ce interpretare a normelor OMC funcționează Comisia, pentru că se pare că acesta diferă de la acord la acord. Și ni se spune în continuu că chestiunile de bunăstare a animalelor nu pot să reprezinte o parte um, importantă a unui acord um, um comercial. Se poate sau nu se poate? Știm că avem um, provocări. Când se va mobiliza Comisia să fixeze niște standarde și să um, Uh, pună niște obstacole, pentru că doar așa vom putea să facem progrese. Nu vom face progrese la partea de acorduri internaționale, pentru că nu așa funcționează mecanismul OMC. Eu aș dori ca Comisia să fie mai îndrăznească, să ne explice exact care este uh, relația între unitatea care se ocupă de bunăstarea animalelor și uh, cei de la Comisie care se ocupă de comerț. Și este important că de înțeles faptul că, bineînțeles, um, um, partea de costuri legate de um, bunăstarea animalelor nu sunt, nu sunt toate regrupate. Uh, s-ar putea ca elementul de bunăstare a animalelor în costuri să nu fie cel mai mare, că sunt altele, dar uh, noi vrem totuși ca uh, fermierii noștri să se bucure de același tratament ca uh, Adică să trebuiască să respecte aceleași norme ca cei uh, pentru care, ale căror produse sunt importate. Deci aș dori să aflu mai multe de la Comisie în acest sens. Doamna Müller. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt cât să poate de acord cu antevorbitorii mei. Cred că studiul e prezentat un pic prea pozitiv. Pe mine m-ar fi interesat câte țări au luat parte la acest sondaj, dacă au participat și Turcia și țări din afara Uniunii Europene, pentru că, într-adevăr, standardele bunăstării animale în Europa nu sunt uniforme, ca să nu mai vorbim de cum stau lucrurile în afara Europei. Am încercat să promovăm o serie de inițiative, mai ales în ceea ce privește transportul animalelor, nu am primit uh, nicio afirmație din partea, stat, din partea Comisiei cât de multe animale se exportă vii în țări terțe în fiecare zi. Cred că aici trebuie să funcționeze controlele. Degeaba avem uh, legislație și directive pe hârtie dacă în cele din urmă la sfârșitul zilei nu se controlează nimic. Cu, am discutat cu președinția bulgară, Consiliul nu are niciun răspuns, face referință la controle uh, la nivelul Uniunii, însă ni se spune că statele membre, de fapt, ar trebui să facă controlul. Dacă nu reușim să controlăm transportul animalelor vii în Uniunea Europeană, atunci ce mai putem pretinde de la controlul uh, unui transport de animale vii în afara Uniunii Europene până la locul unde vor fi sacrificate? Iată pe ce trebuie să ne concentrăm. Um, aș vrea, am, am câteva îngrijorări. Um, ne punem problema întotdeauna a reglementării la nivel european și, practic, impunem aceste norme fermierilor europeni, ceea ce este foarte bine, pe de-o parte, pentru că ne protejăm atât sănătatea animalelor cât și sănătatea populației. Însă, întrebarea mea se, prima mea întrebare se referă la faptul dacă aceste norme sunt impuse, sunt controlate de către Comisie și statelor terțe, celor care exportă uh, Um, aceste produse animalice către Europa și uh, mai uh, uh, mai exact, există un acord obligatoriu pentru respectarea standardelor bunăstării animalelor între Uniunea Europeană și statele terțe. De asemenea, aveți, are Comisia instrumente care să asigure că statele terțe respectă standardele impuse pentru bunăstarea animalelor la nivel european? Uh, iar în ceea ce privește uh, bunăstarea animalelor, de asemenea, este necesară efectuarea de măsurători cu privire la, cu privire la nivelul producției, comportament, anatomie, uh, fiziologie, stare de sănătate și imunitate și alte elemente. Întrebarea este, există o monitorizare a acestor factori și statistici la nivel european legate de interacțiunile comunitare ale exploatațiilor, de exemplu în legătură cu poluarea sau cu alți factori, cu siguranța lucrătorilor? etc. Sigur, s-a vorbit de problema sacrificării, a transporturilor uh, și a generărilor costurilor diferite. Uh, este într-un fel uh, firesc sau normal să nu fie 100% omogenă respectarea acestor standarde, pentru că intervine evident și cutumele locale. Însă îngrijorarea noastră nu este în principal în ceea ce privește respectarea acestora în cadrul Uniunii Europene, pentru că avem cu siguranță instrumente foarte dure pentru verificarea acestora, cât mai ales ce face Comisia pentru verificarea acestor standarde la nivelul statelor terțe. Mulțumesc. Pani prezident McGuinness. Doamna McGuinness. Mulțumesc. Multe întrebări au fost folosite de alți vorbitori. Eu am să fac un comentariu conex, pentru că um, cred că mulți oameni se uită la reuniunea aceasta și mulți um, um, producători um, se gândesc uneori că li se, le pare, că li se pare um, celor de la comisie că e mai important să proteze animale decât oamenii. Am văzut ce s-a întâmplat în ultima vreme, această iarnă, care a fost foarte dificilă și care a reprezentat un factor mare de stres pentru producătorii noștri. Să nu uităm de bunăstarea oamenilor, pentru că mulți uh, sunt uh, supuși unor uh, Uh, presiuni uh, de respectarea calendarului biologic al animalelor, dar să nu uităm ce înseamnă asta și pentru oamenii respectiv, pentru, pentru fermieri, pentru că adesea vorbim uh, despre impunerea de standarde suplimentare, dar uităm să ne uităm la modul în care acest lucru are un impact asupra persoanelor respectiv, asupra familiilor. Mă bucur că acest lucru apare pe ordinea de zi bunăstarea animalelor este răspunderea noastră și noi, până la urmă, cei care trebuie să vină cu rezultatele sunt fermierii noștri. Să nu uităm că aceștia sunt sub presiuni foarte mari, să recunoaștem acest lucru și să îi respectăm. Mulțumesc. Wyczerpaliśmy listę zgłoszeń pani panów posłów. Mulțumesc, cred că am încheiat uh, lista de vorbitori, așa că dau acum cuvântul comisiei. Problemów Invit Comisia să răspundă la întrebări. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult și pentru întrebări. Am să încerc să le răspund. Mai mulți dintre dumneavoastră. v-ați referit la partea de punere în aplicare a legislației europene. Un lucru care nu s-a încadrat în uh, domeniul de aplicare al raportului uh, de față, dar vreau să vă asigur că pentru Comisie una dintre priorități este să garanteze aplicarea legislației Uniunii Europene actuale și unul dintre subiecte asupra căruia ne aplecăm cu precădere, și anume modul în care se aplică normele, mai ales uh, transportul animalelor, un subiect menționat de dumneavoastră. Direcția F de la DG Sante face o serie de audituri în diferite state membre și, uh, de asemenea, întreprinde și misiuni de constatare, fact-finding missions, în alte state terțe, de exemplu în Turcia, pentru a evalua uh, situația și pentru a face un follow-up la partea de transport. De asemenea, există și o serie de alte activități desfășurate de comisie, inclusiv uh, reuniuni cu punctele naționale de contact pentru transport, Apoi avem și platforma pentru bunăstarea animalelor și în cadrul acesteia am înființat un grup, un subgrup pentru transporturi și uh, acest subiect este luat uh, foarte în serios. Suntem uh, pe deplin conștienți de hotările pronunțate de Curtea de Justiție cu privire la condițiile de transport din Europeană către statele terțe care trebuie să fie îndeplinite pe întreg teritoriul. De asemenea, lucrăm cu statele competente, cu autoritățile competente din statele membre, pentru a ne asigura de punerea în aplicare a legislației Uniunii Europene. Asta se referă la implementare și la ceea ce facem în Europeană. De asemenea, ați adresat o serie de întrebări legate de metodologia folosită în acest studiu. Studiul care a stat la baza raportului. Deci partea de uh, impact uh, al bunăstării animalelor asupra competitivității. Acest lucru s-a bazat pe patru surse importante de informații, literatura disponibilă, apoi o serie de interviuri cu um, asociații de companii europene, um, asociații comerciale și două, două chestionare um, care au fost adresate Uh, operatorilor din Uniunea Europeană și din state terțe selectate. Vorba, e vorba de un număr de 12 state terțe, printre care Ucraina, Liban, Chile, Statele Unite, Thailanda, China, India, Namibia, Africa de Sud, Australia. Statele acestea au răspuns la acest sondaj. ne au răspuns Thailanda și Noua Zeelandă. Asta la metodologie cât despre posibilitatea de a obține mai multe informații în raport referitoare la capacitatea de inovare sau la preferințele consumatorilor. După cum am menționat, n-a fost posibil să obținem date care să reflecte care a fost contribuția Mm, anume la bunăstarea animalelor. De ce? Pentru că adesea e o legătură cu alte chestiuni care nu sunt uh, neapărat menționate aici, de exemplu producția bio sau um, standarde de mediu. Acum, ca să avem o, o contribuție separată a bunăstării animalelor, nu prea e ușor și nu există date care să determină acest lucru. De aceea, n-am putut să tratăm acest uh, subiect. Mai mulți dintre dumneavoastră s-au referit la niște chestiuni referitoare la comerț, la importuri, exporturi. În acest sens, dați-mi voie să vă reamintesc că, în calitate de membri OMC, uh, trebuie să ne achităm de obligațiile noastre în acest context și nu putem să impunem standardele noastre unor state terțe. Este un lucru pe care nu putem să-l uh, pretindem. Impactul nostru se referă la îmbunătățirea cooperării, care ne-a adus rezultate foarte bune, pentru că în urmă cu câțiva ani, atunci când am început, de exemplu, negocierile cu state terțe pentru acorduri comerciale, era imposibil să punem pe o zi uh, subiectul bunăstării animalelor, pe când acum uh, mai multe state ne cer uh, sprijin uh, în îmbunătățirea situației animalelor. Ca bunăstarea animalelor să fie la un nivel global, După părerea noastră, cel mai important a fost elaborarea de standarde internaționale la nivelul OIE, pentru că dacă vrem ca standardele internaționale să fie implementate global, trebuie să fie și acord, acord, să fie convenite, să fie sprijinite de uh, statele terțe. Am încercat așadar să includem uh, uh, o serie de uh, dispoziții privind bunăstarea animalelor în mai multe acorduri, în negocierile comerciale, asta de când am primit uh, mandat la Consiliu uh, la fiecare um, acord sau memorandum care se uh, semnează, bunăstarea animalelor reprezintă un factor important și acum întreprindem o serie de activități uh, diferite în multe state terțe în acest sens. În ceea ce privește legăturile cu rezistența la antimicrobieni, nu s-a inclus acest subiect în raportul acesta, însă aceasta reprezintă una dintre prioritățile Comisiei și de aceea lucrăm foarte activ în cadrul OIE și în cadrul altor organizații internaționale. De asemenea, au mai sunt și dispoziții care se referă la etichetare mai ales când e vorba de produse din ouă, și ne-am bazat pe mai multe state membre, pe mai multe standarde internaționale, uh, tocmai pentru că au fost adoptate la nivel de OIE. Tot uh, de acolo avem și standarde referitoare la sacrificare și la transport. Sper că am răspuns prin aceasta la toate întrebările dumneavoastră și aș dori să vă mulțumesc uh, încă o dată pentru invitația de a prezenta raportul acesta în fața comisiei dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru toate aceste informații, vă mulțumesc pentru că ați răspuns la întrebări. Aveți, fără îndoială, conștiința faptului că este un subiect foarte important pentru noi. Trebuie să avem o imagine realistă referitor la bunăstarea animalelor. Poate că în alte comisii, și nu am să dau nume, întrebările care v-au fost adresate au fost ușor diferite. Când vine vorba de noi, noi suntem uh, mai degrabă cu picioarele pe pământ în abordarea noastră, chiar dacă, ca toată lumea de altfel, suntem uh, pentru bunăstarea animalelor e un element important în activitatea noastră. E greu însă să vedem care este impactul nerespectării regulilor, impactul asupra competitivității dacă mai e încă mult de făcut. După care constatăm că unii au un comportament uh, mai puțin acceptabil decât alții. Există producători care nu respectă normele pentru a-și scădea costurile nerespectarea regulilor are un impact, e clar. E ceva ce are repercursiune asupra producătorului și trebuie să fim conștienți de asta. Încă o dată vă mulțumesc, îi mulțumesc comisiei, îmi închipui că ne vom revedea referitor la acest subiect, cu atât mai mult cu cât Vom vorbi despre bunăstarea animalelor în uh, transport, vom vorbi la reuniunea coordonatorilor pentru că există solicitări uh, pentru a crea o comisie de anchetă referitor la această problemă a transportului de animale. Și cred că observația doamnei Müller, și anume organizarea sacrificării animalelor cât mai aproape de locul unde au fost crescute animalele. Este o solicitare justificată pentru bunăstarea animalelor, cât și pe plan economic. Încă o dată vă mulțumesc, am îndurora. Mi-a făcut o plăcere deosebită să vă primesc aici, iar acum vom trece la următorul punct. Încă o dată vă mulțumesc. Do punctul șustego. Trecem la punctul 6 și mă îndrept deja spre uh, doamna Aguilera, și anume fabricarea și introducerea pe piață a furajelor uh, medicamentate și de abrogarea directivei 90-167-CE. Am abordat deja o parte din aceste chestiuni. Am vorbit de antibiotice, de rezistența antimicrobiană și îmi închipui că veți reveni asupra acestor uh, aspecte. Cred că cel mai bine e să vă dau de îndată cuvântul, doamna Aguilera, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, vreau să vă prezint cum stau, reguli, cum stau lucrurile acum cu regulamentul referitor la furajele medicamentate. Am înregistrat o întârziere considerabilă la începutul trilogurilor, nu motivată de acest regulament, ci pentru că acest regulament este strâns legat de medicamentele de uz veterinar. Regulamentul uh, referitor la medicamentele de uz veterinar uh, îi revine Comisiei Envi, care se ocupă de multă vreme de acest dosar, dar Consiliul a întârziat să ajungă la un acord. Deși acest dosar s-a, aprobat, s-a aprobat de mult, trilogul primul trilog pentru furajele medicamentate a început abia pe 6 martie. Cred că la acest prim trilog s-a înregistrat un progres. Am desfășurat un efort tehnic înainte pe care doresc să-l scot în evidență. Secretariatul, Gonzalo, asistentul meu, Magdalena, asistenții tehnici, raportorii din umbră, cât și Consiliul. S-a depus un efort considerabil înainte și pe 6 martie am ajuns la acest prim trilog, la care, aș putea spune, am putut înainta în multe privințe, mai ales referitor la anumite articole și anexe. Problema la acest uh, trilog e faptul că, existând această strânsă legătură cu regulamentul referitor la medicamentele de uz veterinar, definițiile, de pildă, merg pe măsură ce se încheie acordurile la medicamentele de uz veterinar. Pentru că există unele articole care sunt relevante pentru acordurile, pentru regulamentul nostru. Vă spun, pe 6 martie am ajuns deja la acorduri importante, aș spune chiar pic peste jumătate, peste 50%. Următorul trilog va fi organizat pe 26 aprilie, deși l-am fixat deocamdată cu caracter provizoriu, din același motiv dacă regulamentul uh, pentru medicamentele de uzet veterinar, de care se ocupă doamna Grostet numele Comisiei Envi, dacă acolo se înregistrează un progres care ne ajută și pe noi, atunci acest trilog stabilit pe 26 aprilie uh, se va organiza. Nu știm însă dacă în cele din urmă se va ține pe 26 sau va trebui să fie amânat. Acum, uh, cu mare plăcere intru în anumite elemente concrete, vă spun că la primul trilog am înregistrat un progres important cu Consiliul. Există păreri comune importante și doresc să vă spun de asemenea că la trilogul, dacă avem noroc și se va organiza, după cum vă spuneam, pe 26 aprilie, cu toții, eu ca raportoare și ceilalți colegi raportori din umbră, dorim să ajungem la un bun regulament referitor la fabricarea furajelor medicamentate, dar și la alte forme de a administra eh, medicamente animalelor. De pildă, acele medicamente care se dizolvă în apa care este dată animalelor. Există așadar aspecte care trebuie luate pe deplin în uh, considerare. Avem o problemă mare cu folosirea antibioticelor, care afectează atât animalele cât și oamenii, evident, și uh, răspunderea noastră la acest trilog este să structurăm cum trebuie un regulament pentru anii următori, astfel încât sănătatea animalelor să fie bine controlată și să se adapteze la uh, standardele europene. Există așadar această problemă cu antibioticele și închei mulțumindu-le tuturor raportorilor din umbră pentru bună înțelegere. Până acum ne-am înțeles bine și sper ca și pe viitor, cu siguranță. Acum aștept cu interes uh, întrebările celor care doresc să aprofundeze anumite aspecte mai concrete. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă raportor! Există colegi care doresc să intervină, să pună întrebări uh, doamnei Aguilera, informații pe care doriți să le primiți. Domnul Buda, astăzi aveți, avem mai mult timp la dispoziție dacă doriți o întrebare mai exhaustivă. Da, nu am neapărat o întrebare pentru că uh, particip la dezbaterea prin uh, raportorul din umbră. Vreau numai să-mi exprim o îngrijorare uh, față de poziția Comisiei uh, legat de cei care prescriu aceste medicamente, aceste furaje medicamentate, pentru că în unele state, în Marea Britanie, Uh, din câte am înțeles, uh, există o penurie foarte mare de medici uh, veterinari și atunci au coborât această posibilitate și la alte persoane autorizate. Și aici este o întreagă discuție um, dacă lăsăm mai departe această variantă de lucru și în România avem alte persoane care nu sunt neapărat medici veterinari, dar au absolvit studii de specialitate și în ce măsură putem lăsa aceste persoane să prescrie anumite furaje medicamentate fără antibiotice, pentru că la antibiotic am convenit cu toții că nu Uh, poate să fie prescrise decât de către medicul veterinar. Și o altă chestiune uh, mă îngrijorează legat de ceea ce înseamnă uh, poziția Comisiei de a nu mai permite ca mai târziu alte state membre să coboare această posibilitate și altor persoane autorizate. Altfel spus, dacă o țară X sau Y mâine are probleme cu medicii veterinari, nu poate acoperi întreaga, întregul teritoriu, ce face atunci? Nu oferă posibilitatea de a prescrie aceste medicamente, um, aceste furaje uh, medicamentate și către tehnicianul veterinar, de exemplu. Aici este o chestiune pe care, uh, mă rog, va trebui probabil să o tranșăm într-o formă sau, uh, sau alta, astfel încât mie mi se pare că este normal ca statele membre, atunci când au dificultăți în a asigura, să spun așa, necesarul de medici veterinar, să aibă posibilitatea să autorizeze și alte persoane să prescrie aceste furaje medicamentate, altele decât um, antibioticele. Mulțumesc! Nu văd să mai există alți colegi care doresc să intervină. Mă întreb dacă printre reprezentanții comisiei există cineva de la DigiSante. Domnule Tang, îmi cer scuze. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte mă numesc Trung, T-R-U-N-G, doresc să mă refer la întrebarea domnului Buda în ceea ce privește uh, prescripțiile de furaje medicamentate, propunerea comisiei prevedea ca și alți oameni să poată prescrie în principiu medicamente de uz veterinar făcând uh, firește obiectul uh, regulilor naționale. Noi, în propunerea Comisiei, am considerat că e o chestiune de subsidiaritate și, prin urmare, statele membre pot crea un sistem, așa cum ați amintit că a făcut Marea Britanie, și eram în favoarea unui asemenea sistem. Actuala formulare reprezintă rezultatul negocierilor de la Consiliu și regulamentul referitor la și discuțiile referitoare la medicamentul uh, privind medicamentul, uh, medicamentele de uz veterinar cu colega dumneavoastră Grostet. Pot să vă spun, uh, în ceea ce privește propunerea Comisiei, că intenția noastră era să lăsăm această opțiune statelor membre ca acesta să poată crea sisteme de acest gen. Să Mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc reprezentantului Comisiei. Dau acum cuvântul doamnei Aguilera pentru a încheia. Mulțumesc. Doram să comentez aspectul pe care l-a scos în evidență domnul Buda, care este raportor din umbră pentru acest regulament. Într-adevăr, Comisia, în propunerea sa, prevedea posibilitatea prescrierii unor medicamente de uz veterinar și s-a privit întotdeauna înspre Marea Britanie din această privință. Acum însă, la trilog, asta este poziția comisiei, după cum a scos în evidență, la trilog, însă, acordul Consiliului e destul de restrictiv când vine vorba de acele aspecte care vizează Marea Britanie. E adevărat, am purtat această dezbatere. S-a vorbit uh, și de situația României și aici exista anumite, existau accep, anumite excepții, îmi cer scuze, existau anumiți uh, profesioniști care uh, făceau, emiteau aceste Uh, prescripții. Trebuie să stabilim, prin urmare, foarte clar cine prescrie antibiotice, medicamente de uz veterinar. Totul trebuie să fie foarte bine structurat și, după cum spuneam, uh, în cazul Marii Britanii trebuie să uh, se regăsească în legislația națională. Acesta a fost mandatul pe care l-am primit. Acum Trebuie să vedem, pentru că există o situație specifică pentru România și noi ne-am dorit, firește, să rezolvăm. Însă avem aici o divergență ușoară cu Consiliul și rămâne de văzut. Pentru că Consiliul se pare că consideră că e o situație excepțională pe măsura Marii Britanii și care ar trebui să se elimine avem aici o divergență de opinie, așadar, și rămâne de văzut cum se va termina. Mandatul pe care l-a avut Parlamentul întotdeauna a fost că trebuie să fie foarte bine reglementat totul. Până acum, însă, prezentasem situația clar specialiștii din sector din Marea Britanie care prescriau produse, nu neapărat antibiotice, și care se regăseau în legislația Marea Britanie, dar avem o situație excepțională în România și trebuie să vedem ce facem aici. Ar fi interesant ca reprezentantul guvernului român să fi luptat mai mult la Consiliu. E adevărat, oricum, că e o situație cu care ne vedem confruntați și să vedem ce soluție vom găsi, să vedem dacă putem ajunge la o bună soluție pentru a nu crea probleme suplimentare pentru Marea Britanie, de pildă, care oricum ne va ajuta când încheiem uh, un acord cu Marea Britanie, țară terță, cum va deveni peste câteva luni, și România, care va fi, rămâne o țară membra a Uniunii Europene. Rămâne de văzut așa ce soluții vom găsi. Mulțumesc foarte mult! Am terminat cu acest punct de pe ordinea de zi. Avem uh, un ușor avans. La 11 și un sfert n-ar plăcea să începem ședința coordonatorilor. La 11 și un sfert, așadar, vom face o mică pauză și aș ruga asistenții să roage, să ia legătura cu coordonatorii pentru a putea începe reuniunea coordonatorilor la 11 și un sfert. Vă mulțumesc, doamnă, doamnă raportor, le mulțumesc tuturor colegilor, așadar, la 11 și un sfert coordonatorii, iar în această după amiază reluăm ședința la două și jumătate.